Trecem la raportul Giegold. E vorba de sistemul european de supraveghere financiară. Are cuvântul domnul Giegold. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând doresc să le mulțumesc colegilor mei cu care am colaborat, mai ales raportorilor din umbră, doamnei Luling, domnului Sanchez Presedo. Am colaborat excelent uh, în ceea ce privește acest raport. Acum trei ani într-adevăr, într-o constelație ceva diferită, am lucrat uh, în grupurile politice în ceea ce privește acest sistem european de supraveghere financiară. A fost un proces îndelungat 26 de trialoguri au avut loc, la care a participat și Consiliul, au avut loc discuții îndelungate pentru a vedea cum putem să uh, echipăm și să facem mai eficiente autoritățile de supraveghere, astfel încât supravegherea să fie cu adevărat uh, eficace. Ei bine, după negocieri îndelungate și dificile, aceste autorități de supraveghere lucrează. Am tras linie, am uh, însărcinat uh, de asemenea și două studii, uh, Um, avem un uh, sistem de supraveghere a pietelor, asigurărilor și a băncilor. Pe de altă parte, avem supravegherea macroprudențială, care iar rezultatul acestor studii a fost cât se poate de interesant. A fost foarte aproape de rezultatul studiilor comisiei. Autoritățile de supraveghere au lucrat într-adevăr bine. Ele și-au îndeplinit mandatul în mare măsură, mai ales în ceea ce privește legislația, însă atunci când a fost vorba de alte drepturi care le-au fost oferite, e bine, în acest sens, de multe ori, autoritățile de supraveghere nu și-au putut face treaba. Mai ales atunci când venea vorba despre uh, neimplementarea anumitor uh, aspecte juridice. Multe norme juridice nu au fost implementate în anumite state cele trei uh, autorități de supraveghere au descoperit de multe ori probleme de uh, transpunere a legii. Sigur că există în continuare dispute între diferitele autorități de supraveghere, însă puterea autorității de supraveghere europeană și uh, competența acesteia de a media în conflictele transfrontaliere nu a fost utilizată în mod uh, suficient. Cu alte cuvinte, studiul a constatat că nu am ajuns atât de departe așa cum uh, ne doriserăm inițial. Supravegherea macroprudențială, care este foarte importantă pentru riscurile sistemice, e bine și aici s-au constatat lacune importante. Autoritatea este mult mai mică decât uh, autoritatea uh, omologă din Statele Unite. Nu a reușit să lucreze preventiv în măsura dorită, mai ales că ne aflăm și într-o situație de criză. Însă, trecând de acest diagnostic, raportul uh, face și niște recomandări. Autoritățile de supraveghere trebuie să poată, independent de autoritățile de supraveghere de la nivel național, să ia decizii. În acest moment, fără o decizie de la nivel național la nivel european nu poate să fie inițiat nici măcar un proces de lucru. Noi dorim ca autoritățile de supraveghere naționale să fie mai uh, independente, astfel încât un proces de constatare a unei încălcări legislative să poată fi inițiat. La modul general, raportul conține o serie de propuneri care vizează sporirea puterilor autorității europene de supraveghere. De asemenea, dorim ca accesul la date să fie simplificat, iar toate autoritățile europene de supraveghere trebuie să beneficieze de aceleași date ca și autoritățile naționale. Procesele trebuie armonizate, astfel încât companiile și instituțiile financiare să aibă de suportat mai puține costuri. La modul general, ne dorim o consolidare a echipării financiare a tuturor autorităților de supraveghere. Comisia are acum un an timp pentru a trata uh, propunerile noastre, pentru a le prelua sau pentru a justifica de ce nu face acest lucru. Uh, propunerea Comisiei uh, este pe care să fie înaintată și sunt curios uh, ce ne va aștepta în acest sens. M-aș bucura dacă multe dintre propunerile noastre pe care le-am uh, realizat împreună cu celelalte grupuri politice s-ar regăsi în propunerea dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportorul, eu nu văd doar găurile din uh, cașcavalul Schweizer, în ceea ce privește activitatea și rezultatele uh, autorităților europene, de altfel cu ocazia primului schimb de vedere pe marginea acestui raport de inițiativă în urmă cu șapte luni, uh, exprimasem uh, îndoiala, dubile în legătură cu uh, acest proces, mai ales datorită faptului că Comisia Europeană în ianuarie trebuia, anul curent, trebuia să își prezinte raportul cu privire la funcționarea celor trei autorități de supraveghere uh, înființată în 2010. Mai mult, nu trebuie să uităm că supravegherea europeană este într-o plimă, în, în, în plină uh, tranziție uh, odată cu crearea Uniunii Bancare și a rolului tot mai mare al Băncii Centrale Europene. Nu cred că Parlamentul European, în calitate de colegiuitor cu drepturi de bine, ar trebui să clocească un text care să semene cu un al nu știu câtele raport de consilieri, pentru că uh, merge prea mult în pedantism cu cele 25 de uh, uh liniuțe, 4 articole, 79 de considerente, 15 întrebări, 78 de recomandări. Acest raport uh, e imposibil de citit de înțeles și, domnule președinte, aș dori să spun că pe chestiunile de fond nu există nicio propastie uh, între grupurile politice, dar eu sunt nesatisfăcută în ceea ce privește forma. Uh, această formă nu e în interesul Parlamentului. Mulțumim, doamnă Luling. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Sanchez Presedo. Președinte, el establecimiento sistemului sistema Domnule președinte, crearea sistemului european de supraveghere financiară în 2010 a fost o fază a procesului de reformă financiară și acum uh, um, are loc prima revizuire a acestui sistem. Doresc să mulțumesc domnului raportor Gigol, uh, precum și raportorilor din umbră. Această Revizuirea are loc după ultima hotărâre a Curții de Justiție privind ESMA și cred că trebuie făcute trei lucruri. Trebuie să îmbunătățească transparența, independența și eficacitatea sistemului. Trebuie să se permită schimburi automate de informații fără a se crea dubloane. Trebuie să se permită o independență bugetară, să se consolideze rolul președintelui uh, și trebuie să poată fi ascultate părțile interesate. În al doilea rând, trebuie consolidată dezbaterea cu noi uh, dispoziții privind transparența și informațiile privind guvernanța între președinți. Uh, în al treilea rând, trebuie consolidate drepturile consumatorilor. În același timp, trebuie să se îmbunătățească guvernanța economică, precum și supravegherea economică, punând uh, la egalitate diferiții actori din sistem prin mecanismul de supraveghere unic mai ales prin activitatea entității care se ocupă de riscul sistemic. Și toate acestea trebuie incluse în semestrul european. Mulțumesc. Ah, yes. Do you want to receive a question? Acceptați o întrebare din partea domnului Dartmouth? Yes? Okay, please. Uh, uh, Mr. Sanchez... Domnule Sanchez Preseto, mulțumesc că mi-acceptați întrebarea. În observația dumneavoastră a spus ceea ce s-a interpretat ca fiind schimbul automat de informații și transparența. Domnule, după părerea dumneavoastră, schimbul automat de informații și transparența includ rolul Luxemburgului ca um, paradis fiscal pentru companii uh, multinaționale în Uniunea Europeană? Mulțumesc! Mai am încă o întrebare. Este legitim ca domnul Santer să se prezinte ca candidat la postul de președinte al Comisiei când uh, el este uh, președintele unui paradis fiscal? Eu cred că sunt los partidos Eu cred că partidele politice și cetățenii trebuie să definească procesele democratice. Eu sunt pentru că autoritățile din sistemul european de supraveghere să poată să facă schimburi de informații în mod automat, pentru că asta nu cred că poate să servească, să îmbunătățească funcționarea sistemului, să reducă costurile și să îmbunătățească comunicarea între părți. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly cu siguranță acest subiect este foarte important și dorim să-l felicităm pe domnul Sven Giggles pentru tot ce a făcut. Doamna Luling, de asemenea, merită felicitările noastre. Este, are 85 de ani și e ultima sesiune plenară la care participă. Ehm, Irlanda a trecut printr-o criză economică foarte dificilă, din fericire începe să iasă din ea. Problema nu a fost uh, lipsa reglementărilor, ci faptul că aceste reglementări nu au fost puse în aplicare și de aceasta datorită lipsei de supraveghere. Și de aceea cred că uh, regulile europene, mai ales în domeniul supraveghere, sunt uh, indispensabile. Trebuie, în primul rând, să învățăm, tragem învățămintele din trecut și, în al doilea rând, să vedem să înțelegem că oricine uh, face acest proces de supraveghere trebuie la rândul său să fie, să fie evaluat. E singurul mod pentru a garanta egalitatea, consecvența și să ne asigurăm că um, legiuitorii își fac bine treaba. Mulțumesc! Acum i-a uh, sfârșit dezbaterea, însă trebuie să dau cuvântul domnului Borg, domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte onorați deputați în numele comisiei doresc să mulțumesc raportorului domnului sven giegold comisiei econ și parlamentului european pentru munca făcută pe marginea acestui raport, precum și cu privire la revizuirea sistemului european de supraveghere financiară. Raportul subliniază contribuția importantă pe care SFS-ul a făcut-o la uh, calitatea și consecvența supravegherii financiare pe piața internă. Sistemul european de eh, supraveghere financiară a fost eh, înființat pentru a aborda problemele eh, de pe piața financiară, respectiv fragmentarea acesteia, așa cum s-a dovedit că s-a întâmplat ca urmare a crizei. De asemenea, a fost foarte importantă crearea unei coordonări mai bune a supraveghetorilor. Raportul confirmă că autoritățile au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor care existau. Raportul arată de asemenea că există anumite zone care trebuie îmbunătățite, mai ales cele cu privire la guvernanța autorităților, care trebuie să beneficieze de o concentrare mai importantă asupra valorilor și punctelor de interes ale Uniunii. Salutăm contribuția pe care o aduce acest raport la revizuire. Pornind de la propria noastră evaluare și de la consultări, suntem de acord că autoritățile sunt foarte importante pentru reforme cuprinzătoare care au fost inițiate de la declanșarea crizei financiare. Ele au fost uh, construite uh, ca niște structuri funcționale și-au uh, început treaba și au dezvoltat propriile profiluri. De aceea, rolul lor ar trebui să fie păstrat și consolidat mai departe. Înțelegem că înființarea autorității bancare europene se va repercuta asupra sistemului de uh, supraveghere financiară europeană, însă nu pune sub semnul întrebării existența sa. Din contră, acest sistem va avea un rol și mai important decât în prezent pentru a asigura aplicarea consecventă a legislației europene peste tot în Uniunea Europeană la nivelul pieței interne. Acest lucru uh, este dovedit în contextul înființării uh, autorității bancare europene. În ceea ce privește uh, Comitetul pentru Riscuri Sistemice, acesta va rămâne organismul de supraveghere macroprudențială. Sigur că domeniul de aplicare va fi în funcție de zona geografică. Este foarte important ca ISFS și Autoritatea Bancară Europeană să uh, fie coordonate. Ar fi prematur să vedem cum stau lucrurile aici, dar cu siguranță pe viitor vom monitoriza cu atenție modul în care evoluează lucrurile. Funcționarea autorității este foarte importantă și permiteți-mi să mă refer la câteva aspecte foarte importante trebuie să ne asigurăm că deciziile cele mai importante sunt uh, luate în interes european. De asemenea, considerăm că uh, trebuie să ne concentrăm asupra uh, aranjamentelor, astfel încât să ne asigurăm că autoritățile își îndeplinesc mandatul, ținând cont de uh, limitările bugetare care există în prezent atât la nivel național cât și la nivel european. Suntem de acord de asemenea că uh, procesul decizional de la uh, Um, de la Comitetul General al CERS este foarte important. Raportul va lua în considerare toate aceste aspecte atunci când își va pregăti răspunsul politic în acest sector. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Borg. Cu această dezbatere este încheiată. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este un raport al doamnei Sofia Intveld, accesul public la documente. Dau cuvântul raportoarei pentru patru minute. Yes, thank you, da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi putem avea un foarte scurt schimb de opinii pe tema transparenței și aș dori să-mi încep intervenția uh,